vă mulțumesc doamnă președinte aș dori să cer colegilor mei să salute împreună cu mine o delegație din partea Euromaidan. Au venit uh, în această dimineață, au plecat ieri din Kiev și uh, se bucură să se întâlnească cât de mult uh, cu putință cu dumneavoastră. Sunt acolo sus, sunt cei care luptă pașnic, fără violență pe străzile Chievului. make jokes on this. No. no. Yeah, because it's. Uh... We did a press conference. Grazie, onorevole Arms. Mulțumesc, doamnă Harms. Spune președinta. Dacă sunteți gata, începem votul. raportul McIntyre. Vă mai las încă câteva secunde răgaz pentru a vă așeza și a pregăti cartelele de vot. Așadar, raportul McIntyre. Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării. Este vot cu apel nominal. Votul s-a deschis, votul s-a închis. adoptat uh, raportul Salva cu vot cu apel nominal. S-a deschis votul, s-a închis votul. Adoptat. Raportul Zuber, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Raportul Poreba. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Raportul Nitras, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul. Adoptat. Raportul Hübner, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Raportul Mitchell. Îmi dau cuvântul raportorului. Raportorul vrea să ia cuvântul. Domnule Mitchell nu este. Deci un vot unic pentru, împotriva, abținere, adoptat. Raportul Ayala, numirea unui membru al Curții de Conturi, domnul Phil Wynne Owen. Este vot secret, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Domnul Winnowen este numit. Un alt raport uh, Ayala Sender, din nou numirea unui membru al Curții de Conturi, domnul Alex Brenningmeier. Un vot secret, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Domnul Brenningmeier este numit. Uh, un alt membru, uh, domnul Harry Gretton, vot secret, s-a deschis votul, s-a închis votul. Aprobat, domnul Gretan este numit și încă o numire la Curtea de Conturi, domnul Nicolaos Milionis, din nou vot secret, s-a deschis votul, votul s-a închis. nu adoptat. Uh, numirea doamnei Daniel Lamarck, vot uh, secret, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Și este numită. Acum, numirea președintelui Consiliului de Supraveghere al Băncii Centrale Europene, Daniel Nui. Vot secret din nou. E vorba de o doamnă. A fost o bătălie uh, puternică pentru asta. Votul s-a deschis, votul s-a închis și este numită. Raportul Brock Amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Propunerea în întregul său pentru, împotrivă, adoptată, rezoluția a, a legislativă, fol cu apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis. Adoptat. Raportul Bitticofer, amendamentul 1 Propunerea Comisiei pentru, împotrivă, abținere adoptată. Rezoluția legislativă, prin vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Aprobat. Raportul Cucan, amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Propunerea Comisiei pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Rezoluția legislativă cu vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Aprobat. Raportul RUCEC, amendamentul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Propunerea Comisiei pentru, împotriva, abțineri, adoptată. Rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul. Aprobat. Raportul Lopez Isturiz, amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Propunerea Comisiei pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Rezoluția legislativă, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptată. Raportul Lambsdorff, amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Propunerea Comisiei pentru împotrivă abținere adoptată. Rezoluția legislativă vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptată. Raportul Berman, amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Propunerea Comisiei pentru împotrivă abțineri adoptată. Rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis. Aprobat. Comisia are cuvântul, doamna comisar Vasiliu are cuvântul. Onorați membrii, Comisia salută aprobarea de către Parlament al instrumentului eh, de finanțare pentru acțiunea externă. Acest instrument va permite Uniunii Europene să continue să fie un jucător global și să promoveze interesele și valorile sale democrația, solidaritatea, stabilitatea și uh, atenuarea uh, sărăciei, precum și uh, bunurile publice. Acestea vor fi uh, în centrul acțiunii externe în următorii șapte ani. Instrumentul ne permite să promovăm cooperarea cu partenerii externi pe patru priorități de politică, extindere, vecinătate, cooperare parteneri strategici și dezvoltarea cooperării. În numele Comisiei aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor, precum și celor care i-au precedat în activitatea sa pentru contribuția constructivă la negocieri. Trebuie să fim mândri de ceea ce am realizat împreună. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Președinta, mulțumesc, doamnă comisar. Raportul Harkin locul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Propunerea Comisiei pentru, împotrivă, nu, îmi cer scuze, spune președinta. Deci, propunerea Comisiei este adoptată. Rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul. Adoptată. Raportul Cutaș. Primul bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Adoptat. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri? Trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 8. S-a deschis votul, s-a închis votul. Respins. Amendamentul 12. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 14. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 17. Prima parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Partea a doua, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 20, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 22. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 28. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Verificăm electronic. Vă rog, ridicați mâinile. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 29 pentru împotrivă abțineri. Respins. Amendamentul 30 pentru împotrivă abțineri. Respins. 31 pentru împotrivă abțineri. Adoptat. 26. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Propunerea Comisiei pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Raportorul vrea să intervină. Foarte pe scurt, în primul rând vreau să explic că grupul meu a hotărât să se abțină la votul final pentru că considerăm că este corect să dăm undă verde Comisiei pentru a negocia cu Consiliul. Totuși, mi se pare regretabil că PP-ul a hotărât să dilueze propunerea Comisiei, care a fost uh, uh elaborată la cererea majoritatea, uh, cererea majorității statelor membre în luna mai. Vă mulțumesc. Bună. Uh, raportul Covaci. Blocul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 51. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 52. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 53. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. 54. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 55, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 36 pentru împotrivă abțineri. Adoptat. 56 devine caduc. 57 vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 61 la 63 până la 65 pentru împotrivă abțineri respins. 58 la 60, cine este pentru împotrivă abțineri, adoptat. 45 devine caduc, ca și celelalte, propunerea Comisiei pentru, împotrivă, abțineri, adoptată, rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis. Adoptat. Raportul Cucan. Amendamentul 7 pentru Vă rog să ridicați mâinile. Împotrivă abțineri, respins. Amendamentul 8 pentru împotrivă abțineri, respins. 9 pentru împotrivă abțineri, respins. Alineatul 10, textul original în două părți, prima parte pentru împotrivă abțineri, adoptată partea a doua pentru împotrivă abțineri, Trebuie să verificăm electronic partea a doua. S-a deschis votul, s-a închis votul. Adoptat. 10. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Partea a doua. Pentru. Toate celelalte devin caduce. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri adopt, respins, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm amendamentul 2. S-a deschis votul, s-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 19. Vă rog să ridicați mâinile pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 12. Pentru, împotrivă, abțineri. Ad, ă, respins. 27. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 30. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendamentul 13, prima parte, împotrivă, abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 15, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a treia devine caducă. Amendamentul 16. Ce parte vreți să verificăm? Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și, într-adevăr, este respins. Deci amendamentul 16, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. 43, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Partea a doua de la alineatul 43. S-a închis votul. Adoptată. Amendamentul 6. Prima parte pentru... Nu, îmi cer scuze, spune președinta. Numai amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Alineatul 47, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 14, pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Amendamentul 17, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Respins partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Respins partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri. Respinsă. Amendamentul 18. Nu, verificăm partea a treia. S-a deschis votul. Votul s-a închis. într-adevăr respins. Amendamentul 18 pentru împotrivă abțineri respins. Amendam, uh, alineatul 55 pentru împotrivă abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 23 cu un amendament oral al raportorului. Domnule Cucan, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Amendamentul pe care îl prezint sună așa își amintește rezoluțiile din 25 noiembrie 2010 în legătură cu situația din Sahara Occidentală, din octombrie 22 2013 privind situația drepturilor omului în regiunea Sahel, cere garanția drepturilor uh, omului pentru populația din Sahara Occidental și trebuie să abordăm aceste drepturi, uh, uh, situația din taberele Kinduf, inclusiv libertatea de asociere, de exprimare și dreptul de a demonstra. Acestea trebuie să fie respectate. Eliberarea tuturor prizonierilor politici sarauii și numirea de uh, observatori independenți, ONG-uri și media susține soluțiile politice corecte și uh, reciproc acceptabile în Sahara Occidentală în conformitate cu rezoluțiile pertinente ale Uni Națiunilor Unite, inclusiv cele care permit uh, autodeterminarea. Acesta este amendamentul și cer, vă rog, dacă se poate să-l susțineți, vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Există obiecții la acest amendament oral? Nu. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 3 cu un amendament oral al doamnei Copa. Mulțumesc, doamna președinte. În numele socialdemocraților, noi avem următorul amendament. Condamnă și uh, condamnă utilizarea drogurilor și uh, crimele țintite și reiterează nevoia de activitate de, ca astfel de activități să înceteze. Încurajează Uniunea Europeană să de, uh, realizeze o poziție comună cu privire la uh, dronele armate. Mulțumesc! Ci sono opposizioni a questo emendamento orale? Se ci sono, vi dovete alzare. Mulțumesc. Uh, aș vrea să știu uh, dacă susține cineva acest amendament. Uh, dacă obiectează cineva, cel puțin 40 de membri trebuie să obiecteve, obiecteze la acest amendament oral. Mulțumesc. Atunci să punem la vot textul original al amendamentului 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să adoptăm. Bun, verificăm electronic. Votul este deschis. Amendamentul 3. Votul este închis. Se respinge. Și acum supunem la vot textul original. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Va trebui să verificăm. Rezultatul nu a fost clar. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Textul original la aliniatul 67 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 21. Nu? Verificăm electronic la amendamentul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Îmi cer scuze. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Rezultatul nu a fost clar. Votul este deschis. Amendamentul 21. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 88, textul original. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Al 103. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 116. Prima parte. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 119, uh, vot prin apel nominal. Nu? Așteptați o secundă, vă rog, spune președinta. 118, vot prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 119. Vot prin apel nominal. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și acum amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supun. Domnule Cashman, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am solicitat verificarea la amendamentul 20 pentru că am făcut această solicitare, dar dumneavoastră nu ați auzit. Din punctul nostru de vedere, a existat o majoritate în favoarea acestui amendament. Așadar, vă rog să verificăm la amendamentul 20. Președinte, Bun, haideți să verificăm amendamentul 20 atunci. Votul este deschis. Vot prin apel nominal la amendamentul 20. Votul este închis. Se adoptă. Bun. Mulțumesc. Vot final. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportul Cremosa acum. Vă rog. Frau Präsidentin. Doamnă președinte, îmi cer scuze, însă pe calitate de raportor din umbră al grupului meu politic, doresc, în primul rând, să îi mulțumesc doamnei Tremosa și celorlalți colegi pentru colaborarea extraordinară în ceea ce privește acest raport. Pe, pe lista de vot a grupului meu politic a, s-a strecurat o eroare. La votul cu privire la aliniatul 73, amendamentul 5, grupul politic al PPE dorește să introducă o abținere, dar a fost marcat greșit în lista de vot. Președinta, bine, mulțumesc. Bun, 11. Textul original. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru. Nu, verificăm. Verificăm la amendamentul 2, vot electronic, votul e deschis. Votul este închis. Se respinge. Avea dreptate. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți și aici să verificăm? Bine, votul este deschis atunci, amendamentul 3. Votul este închis acum. Da, da, da, acesta am avut eu dreptate. Se adoptă. Alineatul 30, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Alineatul 31, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 47, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 51, nu, verificăm la 47. Bun, votul este deschis. 47. Votul este închis. Se adoptă. Alineatul 51. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63. Verificăm. Bun. Verificăm la partea a doua de la 55. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua. Partea a doua de la 63. Nu. Deci prima parte s-a adoptat. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 64. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. pare că se respinge, dar dacă doriți, verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Bun, verificăm. Verificăm la amendamentul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 1. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 93. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Să respingem. 108 pentru, împotrivă, abțineri. Să respingem. Vot prin apel nominal cu privire la votul final. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul Dorfman. Amendamentul 1, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru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 Domnule președinte, nu aș interveni dacă nu ar fi ceva cât se poate de serios. Ieri, în timpul uh, raportului Estrelia, am fost înregistrat ca și cum aș fi votat în favoarea amendamentului PPE-ului, în ciuda faptului că am votat împotriva acestuia. Am observat că și alți membri au trecut prin aceeași experiență. De aceea aș vrea ca serviciile să realizeze o investigație serioasă pentru a ne reasigura că sistemul de vot este, înregistrează corect și adecvat voturile membrilor. Vă mulțumesc! Am fost informată că s-a făcut deja acest lucru. Însă, într-adevăr, o astfel de solicitare trebuie transmisă serviciilor competente. Și acum raportul domnului Mitchell. Aliniatul 31, prima parte, cine este pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot final pentru împotriva abțineri se adoptă. Doriți să verificăm partea a doua, la partea a doua o verificare electronică. Votul deschis, votul închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul Vertman. Raportoarea are cuvântul. Non c'è? C'è, prego, onorevole. Nu este aici? Ba da, vă rog, doamnă Vertman, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. În acest raport este vorba despre femeile cu dizabilități și, după cum vă puteți imagina, femeile cu dizabilități sunt discriminate uh, în mai multe feluri. 80 de milioane de cetățeni au uh, disabilități în Uniunea Europeană. 46 de milioane dintre ele sunt femei și fete. Asta corespunde a 16% din populația feminină totală uh, a Uniunii Europene. Regret că nu am putut avea o dezbatere scurtă, respectiv o prezentare scurtă a acestui raport și sper că acest raport va beneficia de un vot favorabil. Mulțumesc! Grazie! 24. Mulțumesc!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 Alineatul 26, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 47, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 52, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la partea a doua de la aliniatul 52, vot electronic, votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. H, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportul de Young. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 14, prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 15, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, pentru. Prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. se adoptă. Partea a patra pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnul Gep, doamna Gebhardt, domnul Gebhardt dorește să ia cuvântul. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a trecurat o greșeală pe lista noastră de vot. Grupul nostru politic dorește să voteze împotriva părții a doua de la 26, deci minus. Bine, mulțumesc. 26. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm la partea a doua de la aliniatul 26. Votul este închis. Se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți să verificăm? Nu, nu cred. Vă mulțumesc foarte mult!